referă la situația din nigeria atacurile recente ale boko haram și voi da cuvântul acum uh, autorilor domnul preda cristian pentru un minut. doamnă președintă Mulțumesc, doamnă președinte. Acum un an am discutat despre atrocitățile comise de gruparea teroristă Boko Haram, Boko Haram din Nigeria într-o rezoluție de urgență. Trebuie să constatăm că situația s-a înrăutățit foarte mult între timp. Atacuri armate, atacuri sinucigașe și alte violențe comise de această sectă teroristă s-au multiplicat și trebuie să le condamnăm fără rezerve. În același timp, trebuie să cerem eliberarea fetelor răpite din școala din Ciboc, a căror uh, soartă tragică a alarmat comunitatea internațională. Vreau să subliniez că mi se pare îngrijorătoare proliferarea grupărilor islamiste și jihadiste și a violențelor lor, fie că e vorba de Boko Haram în Nigeria, de grupările din Mali sau Al-Shabaab din Somalia. Aceste grupări teroriste au devenit o amenințare sporită care uh, trebuie luată în serios. E datoria noastră să ajutăm statele acestea să le combată. Mulțumesc! Vă rog, domnul Michel. Oui, Madame la Présidente, le groupe islamiste Boko Haram. Domnule președinte, grupul islamist Boko Haram amenință grav uh, stabilitatea țării, a subregiunii și a întregii regiuni. Bineînțeles, condamnăm ferm uh, acțiunile acestui grup împotriva populației civile și mai ales răpirea peste 270 de elevi, eleve din liceul de la Șiboc. Cei responsabili de aceste acte teribile trebuie urmăriți în justiție dacă dorim ca ă, Boko Haram să nu aibă legături cu acmi, traficanți de droguri ă, sau ă, alte grupări islamiste, trebuie să fim eficienți. Acțiunile de până acum nu sunt suficiente. Este indispensabil să există o legătură între chestiunile de securitate și dezvoltarea și promovarea drepturilor omului. E important să ne implicăm în programe de educație, de sănătate, luptă împotriva corupției, doar o intervenție europeană și internațională permite să luptăm împotriva acestor grupuri. Dar sunt convins că nu va exista niciodată o adevărată politică externă europeană fără o capacitate militară capabilă să facă uz de forță dacă este nevoie. Mulțumesc foarte mult, domnul Tanok. You have uh, one and a half minute. Un minut și jumătate. Doamnă președinte, într-una din, într-unul din atacurile recente, Boko Haram a, urmărit, a urmărit 464 de persoane și a ars două biserici, pentru că ei consideră că educația occidentală este un păcat și condemnă orice formă de educație pentru tinerele fete și a relig- minorităților religioase și, și atacă minoritatea creștină. Boko Haram este un grup terorist care este răspândit în Sahel, începând și cu Achimul, de exemplu, în Achiuimul în Maghreb și este de fapt un grup similar cu ISIS și cu alte grupuri din Pakistan și cu, form, cu foștii talibani. Uniunea Europeană trebuie, în fine, să abordeze o politică internațională care să uh, unească Uniunea Europeană, Statele Unite, Rusia, India și China. Toată lumea are interes să combată terorismul global și iată să ne uităm la acest fenomen cât se poate de grav, care este mai degrabă un fenomen global și nu este nevoie să avem o abordare de moară stricată cum avem acum. Atacurile din Nigeria, în care 77% din, uh, la din populație trăiește în pericol, întotdeauna grupurile mici extremiste explorează exact exact acest um, tărâm fertil al, al fiecăruia care încearcă să se apere de toate aceste probleme. Există un păcat cât se poate de grav trebuie, care trebuie combătut acolo. Boko Haram este în floare, este extrem de periculos și destabilizează o țară deja fragilă și o majoritate musli- musulmană. Mulțumesc. Și uh, președinte întrerupe. Thank you, dear colleagues. Uh, please take... Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile în liniște ca să putem continua dezbaterea. Jean, aveți un minut și jumătate. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Am văzut mai devreme în acest an că lumea a fost șocată de răpirea elevelor de la Ciboc în uh, Nigeria cei care sprijină învățământul pentru bărbați și pentru fete. Uh, amintesc că atacurile uh, grupării Boko Haram nu sunt doar împotriva fetelor. Cei care doresc să existe o acțiune împotriva grupului Boko Haram doresc urmărirea celor care sunt responsabili de aceste atrocități ne-am exprimat simpatia față de familiile, femeii, nu doar ale fetelor de la Ciboc, ci mm, familiile tuturor celor care au fost răpiți, răniți sau uciși de violența grupării Boko Haram. Uneori, statul nu face o acțiune împotriva acestei grupări. Nigeria a devenit recent cea mai mare economie din Africa. Am auzit uh, cât de mare este inegalitatea între regiuni și între nord și sud. Cetățenii nu au încredere în guvern. Fără încredere în guvern, um, informațiile nu pot uh, fi uh, credibile, oamenii nu se simt protejați. În absența unei reacții a guvernelor nici nu poate fi astfel. Anumite guverne au ajutat la Ciboc, dar cred că trebuie să, ca guvernul nigerian să reacționeze mai hotărât în coordonare cu celelalte guverne din alte părți. Ms. McAvan, one, one minute, please. Doamna McAvan, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Au trecut aproape sută de zile de când au dispărut aceste fete. Cred că astăzi trebuie să ne luăm angajamentul că vom continua campania până la eliberarea fetelor. Nu trebuie să lăsăm acest subiect să fie dat uitării. Sunt de acord cu Jean Lambert, trebuie să lucrăm împreună, trebuie să facem tot ce putem ca să se întâmple acest lucru. Și pe termen lung trebuie să facem mai mult. În obiectivele de dezvoltare ale mileniului am uh, promis că toți copiii vor beneficia de o educație, dar se apropie 2015 și mii de școli sunt închise în Nigeria din cauza atacurilor teroriste. Comunicația interna comunitatea internațională se gândește să înlocuiască obiectivele de dezvoltare. Trebuie să ținem cont de toate aceste evoluții și aș vrea să îl salut uh, pe Gordon Brown și, a soției sa, și pe soția sa, Sara, care au muncit foarte mult pentru a crea școli sigure. Trebuie ca acest subiect să fie uh, prioritar pe agenda de dezvoltare internațională. Conform UNICEF, se împlinesc 25 de ani de când s-a semnat Convenția ONU privind drepturile copilului. Trebuie să facem tot ce putem aici ca să ne asigurăm că fiecare copil își uh, primește educația. Thank you. Calix, please. Uh, Dragi colegi, Vă rog, uh, încercați să vă așezați în liniște. La Rodriguez, un minut. Doamna Senra, aveți un minut. Gracias. Una vez más, en nom... Mulțumesc. Din nou, în numele unei așa zise cauze, în numele unei ideologii, patriarhatul își arată adevăratul său chip. De data aceasta în formă de violență împotriva femeilor, împotriva fetelor care nu au comis nicio crimă decât faptul că s-au dus la școală pentru ca să învețe. Cerem uh, eliberarea lor imediată, cerem să avem garanția ca aceste fete să poată să meargă din nou la școală, ele și toate fetele de vârsta lor. Și de asemenea, constatăm cu îngrijorare ce se poate întâmpla într-un conflict în care femeile sunt folosite ca obiect, obiect la schimb sau pur și simplu trofeu. Vrem să ne exprimăm indignarea pentru faptul că se poate întâmpla așa ceva, dorim să se continue lupta pentru egalitatea de șanse. Păstrarea drepturilor uh, fetelor și femeilor trebuie să fie garantată. Mulțumesc. Reprezentanților grupurilor politice, doamna Gabriel Maria, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mesajul rezoluției noastre este clar, atacurile și violența trebuie să înceteze. Fetele și copiii răpiți trebuie eliberați imediat. Acesta este mesajul pe care îl transmitem sectei teroriste Boko Haram și este și un mesaj pentru autoritățile nigeriene și partenerii regionali. Atacurile Boko Haram sunt un simptom al disfuncției care cere eforturi mai mari. Aș dori să pun accentul pe două tipuri de acțiuni. Pe plan național, reforma sectorului securității și justiției trebuie continuată pentru ca autoritățile nigeriane să poată combate terorismul uh, și să respecte drepturile omului și dreptul internațional. În al doilea rând, cooperarea regională știm că o parte a finanțării Boko Haram provine din traficul de arme, traficul de droguri și traficul de persoane și că Boko Haram are uh, parteneri în țările vecine. Este uh, esențial să se facă schimb de informații. Astăzi, Uniunea Africană trebuie să-și transpună vorbele în fapte. Cooperarea regională este cu atât mai importantă cu cât dezvoltarea Boko Haram amenință și regiunile vecine. În sfârșit, bring back our girls! Doamna Gomes, Ana, aveți un minut, vă rog. O grup Boko Haram com Mulțumesc. Grupul Boko Haram, care este legat de Al-Qaeda, a lansat campanii teroriste împotriva poporului din Nigeria și a provocat o criză umanitară. Există deja peste 2000 de civili care au fost omorâți după atacurile care au început în 2014. O mare parte din aceste crime sunt adevărate crime împotriva umanității, care trebuie să fie pedepsite de către autoritățile nigeriene și de către Curtea Penală Internațională, care a lansat deja o anchetă preliminară pentru că Nigeria a, sta, are statutul uh, necesar pentru aceasta. Convențiile uh, la care a semnat, uh, la care a aderat și Uniunea Europeană trebuie să intre în aplicare și toată lumea trebuie să facă tot posibilul pentru ca aceste atacuri să fie condamnate și mai ales femeile și fetele care sunt întotdeauna ținta Boko Haram să fie protejate. Trebuie însă să ne concentrăm și pe pro uh, problema de fond în Nigeria, corupția generalizată, mai ales printre forțele armate din cauza petrolului, ilegalitățile, absența unei respectări a drepturilor fundamentale a poporului nigerian. Toți acești factori contribuie la năsprirea sărăciei, la radicalizarea situației din Nigeria. Nigeria. Trebuie de aceea ca ajutorul care este acordat Nigeriei să combată cauzele Boko Haram. Mulțumesc! Minute. Mulțumesc, doamnă președinte suferințele creștinilor din nordul nigeriei sunt uh, grave imense. în ultimele luni boko haram a asasinat și a jefuit. A organizat uh, atacuri împotriva unor sate, atacuri cu uh, bombe și așa mai departe. Și să nu uităm și victimele tăcute. E vorba de creștini uh, sau oameni de cult uh, care sunt asasinați cu sânge rece. Din surse fiabile, din ce în ce mai mulți creștini sunt asasinați și acest lucru nici măcar nu ajunge în ziare. Uniunea Europeană a calificat Boko Haram um, ca fiind o organizație teroristă. Cer Consiliului să interpreteze urgent și hotărât autoritățile din Nigeria pentru a le aminti responsabilitatea lor în pot, uh, față de comunitatea creștină în fiecare zi, pentru că uh, fără ajutoare adecvate, fără ajutor public adecvat ehm, victimelor, nu se va reuși nimic. Amintesc Uniunii Europene că în calitate de comunitate de drept nu poate să abandoneze pe creștinii din Nigeria. Avem? Domnul Belder, acceptați eh, procedura cartonașului albastru, blue card, de la domnul Cernecchi. przewodnicząca! chciałem zapytać pana posła beldera. doamnă președinte um, am următoarea întrebare adresată domnului belder. consideră dânsul că eventualele sancțiuni la adresa guvernului din nigeria pot uh, să permite acestui guvern să lupte mai eficient împotriva acestei secte, pentru că guvernul din Nigeria sau nu e capabil sau nu dorește să fie mai hotărât în lupta împotriva acestei grupări care omoară femei, copii și așa mai departe. 30 de secunde, domnule Belder. Mulțumesc. Domnule Cernețchi, aveți dreptate. Trebuie să fim foarte preocupați de poziția autorităților din Nigeria, pentru că surse fiabile ne spun că menținerea ordinii um, Mm, nu este eficientă pentru că și armata este infiltrată de partizanii grupării Boko Haram. Uh, creștinii din Nigeria nu au încredere în modalitățile um, autorităților de a menține ordinea. Cer Comisiei să adopte sancțiuni. Luați loc în liniște pentru a putea continua dezbaterea. Doamna Bilbao Barandica, aveți un minut. Gracias, presidenta Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun că sunt de acord cu ceea ce au spus colegii cu privire la răpirea fetelor din Shibok. Discriminarea sexuală este în continuare o armă de război, iar, iar toate violențele Boko Haram și uh, toate problemele de livrare de arme și așa mai departe sunt legate. Dar să mergem mai departe chiar decât aceasta. Din 2013 Nigeria este cea mai uh, bogată țară din Africa și este chiar um, are un PIB și mai mare decât Africa de Sud. Nu trăiește însă numai din petrol, există și industrie, sector de telecomunicații, însă o mare parte din populație trăiește cu mai puțin de un dolar pe zi. Disperarea pe care o produce această situație este tărâmul fertil pentru orice formă de extremism. De aceea trebuie ca Boko Haram să fie combătut, pentru că acționează inuman. Este inuman și inacceptabil ca o astfel de țară să fie pe locul 153 pe lista dezvoltării ONU. Ne, uh, inegalitățile în repartizarea bogăției trebuie să fie combătute, trebuie să fie rezolvată această situație, pentru că și aceasta duce la morți și duce la faptul că oamenii nu mai au nimic de pierdut, nici măcar propria viață. De aceea cer eliberarea imediată a acestor fete. Mulțumesc! un minut și jumătate ehm, arvoisa puhemies Doamnă președinte, cazul acestor eleve din Chibok este îngrozitor. Este o încălcare a drepturilor fetelor și femeilor din lumea întreagă și trebuie să facem tot ce putem ca să le apărăm drepturile. Malala, o elevă din Pakistan, care a fost și ea victima a talibanilor, este acum în Nigeria și a declarat liderilor din Boko Haram că le cere să nu folosească în mod greșit islamul. Malala a atras atenția comunității internaționale în mod clar. Cazul acestor eleve este foarte grav și trebuie să le apărăm drepturile. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că este deosebit de îngrijorător în legătură cu drepturile fetelor și femeilor, că li se încalcă și drepturile la libertatea sexuală în lumea întreagă. Sper ca Uniunea Europeană să continue să lucreze pe plan internațional pentru a garanta aceste drepturi ca toate fetele și femeile să aibă dreptul să decidă cu privire la propriul lor corp, la propria lor viață și să nu uh, facă, uh, să nu devină doar obiecte uh, și slave, sclave sexuale pentru astfel de organizații. Trebuie să fie eliberate aceste fete. Atenția internațională trebuie să rămână îndreptată asupra Nigeriei cât timp acestea vor fi în captivitate. Mulțumesc foarte mult, dear Calix, Take your seats quietly. Dragi colegi, vă rog să luați loc rapid și haideți să ne continuăm dezbaterea. Calix, Calix at the back Dragi colegi, colegii din spate, vă rog să luați loc. Domnul Corao Ignacio, aveți un minut. Grazie, președinte, colegi. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. La începutul lui 2014, organizația teroristă jihadistă Boko Haram um, a, de la începutul acestui an a făcut peste 2500 de morți. În Nigeria trăiesc 148 de milioane de locuitori, dar o mare parte dintre aceștia trăiesc sub pragul sărăciei. Uh, în ciuda rezoluțiilor acestui parlament, organizația teroristă s-a consolidat. Condițiile socioeconomice din această țară s-au înrăutățit. Multe surse arată că Boko Haram s-a născut în 2009, dar s-a consolidat doar în urma intervențiilor din Libia și Siria, când Franța și uh, Regatul Unit au trimis mijloace și armată în Africa. În Nigerian Tribune uh, se explică că uh, un uh, trust fund din Londra uh, finanțează Boko Haram. Mă întreb, dragi colegi, dacă instituțiile europene nu ar trebui să intervină pentru a pune capăt acestei băi de sânge, uh, pentru a pune capăt acestei organizații teroriste jihadiste Boko Haram. Mulțumesc! Grație mult, uh, Mr. Sina Dinos. Are cuvântul acum uh, domnul Sinat Nos. Mulțumesc, doamnă președinte των πολιτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Există foarte multe puncte în comun între greci și restul Uniunii Europene și dacă ne uităm la Nigeria, vorbim aici clar despre autoritățile centrale, vorbim aici despre felul în care stilul de guvernare își spune cuvântul. În Nigeria au existat foarte multe atacuri teroriste și aceasta reprezintă o adevărată Uh, un adevărat pericol. Însă, pe lângă aceste neliniști, există și interese comerciale, interese industriale care sunt în joc. Este foarte clar că guvernul folosește neliniștile pentru propriul scop. În Grecia noi nu avem Boko Haram, dar avem o putere judiciară care nu are de fapt putere, avem politicieni care nu știu să guverneze, și dacă e vorba de Zori Aurii, trei uh, lideri ai acestei formațiuni au fost închiși de către premierul Samaras, ceea ce este neconstituțional în conformitate cu convențiile ONU. Și nu e vorba de Nigeria, ci de Grecia. Un minut. Domnul Venta. Okay. Mulțumesc, doamnă președinte. Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nigeria este deosebit de importantă și doresc să o susțin. Organizația teroristă criminală Boko Haram nu uh, doar ucide, ci vrea să distrugă cultura și educația. În luna aprilie acestui an, peste 200 de fete au fost răpite dintr-o școală pentru a fi vândute ca sclave. Această informație a făcut deja în conjurul lumii și majoritatea dintre noi aici la Parlament nu suntem doar deputați, ci suntem și părinți și știm cât de importanți sunt copiii. Trebuie să facem tot ce putem pentru ca aceste fete să se întoarcă acasă. Este necesară o acțiune fermă și cooperarea cu guvernul nigerian cooperare cu ONU, cu Uniunea Africană. Trebuie de asemenea să susținem familiile fetelor răpite. În ceea ce privește măsurile pe termen lung, Parlamentul European trebuie să susțină în mod sistematic stabilizarea Nigeria. Mulțumesc! Dziękuję bardzo, Madame Kienge. Doamna Kienge are cuvântul. Signora Presidente, onorevole colleghi, Con Stimate doamnă președinte, dragi colegi, prin această discuție ajungem la limita ignoranței, de fapt, dar și atunci când vorbim de sărăcie, când vorbim de foamete, acesta a fost un citat al lui Rita Levi Montalcini, o femeie importantă în Italia. Este clar că numele Boko Haram, o sectă teroristă, se înțelege foarte clar în felul următor. Educația occidentală este un păcat. Așadar, drepturile femeii nu sunt respectate, drepturile oricăruia om nu sunt eh, respectate, pentru că dreptul la educație este un drept fundamental nu este un scop în sine, ci este o precondiție pentru a putea avea celelalte drepturi umane. Deci de aceea este nevoie să acționăm pentru ca să putem aduce înapoi acasă fetele și trebuie să se oprească această mișcare teroristă care este Boko Haram. Doamnă președinte, propun de aceea să uh, propunem ca și candidat pentru premiul Saharov 2014 mamele fetelor nigeriene care au fost răpite pentru, ca să, pentru că se luptă pentru de, apărarea drepturilor omului și pentru că încearcă să le aducă acasă. Bring back our girls. Haideți să aducem în acasă fetele. Mulțumesc. Madame Dodds, you have one minute. Doamna Dodds, aveți un minut. Micro. Cu microfon. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să particip la dezbaterea aceasta astăzi și să văd că se pune accentul asupra persoanelor care au fost persecutate din cauza credinței lor. Capturarea tinerelor fete din Nigeria este extrem de tulburătoare. Recent, Atenția internațională s-a îndreptat asupra situației din Nigeria de Nord, unde mii de creștini și uh, alți credincioși au fost uh, măcelăriți de Boko Haram. În ultimul mandat, împreună cu colegul Belder, am primit aici creștini din Nigeria de Nord la Parlament. Unul dintre ei ne-a spus o poveste. Dormea atunci când a venit Boko Haram la casa lui au a fost răpit, i s-a cerut să, ref, să renunțe la credința lui sau va fi împușcat. Și a fost împușcat în față pentru că a refuzat. A, după ce au plecat Boko Haram, a rugat-o pe soția lui să meargă la ceilalți creștini din sat să-l ajute și să-l ducă la spital. Ea când s-a întors i-a spus că el era singurul supraviețuitor. Dragi colegi, astfel de povești există cu miile în Nigeria de Nord. Bărbați, femei, familii sunt atacați din cauza credinței. Este greșit și acest Parlament trebuie să aibă curajul să ceară eliberarea acestor fete și încetarea persecutării. Foarte mult în, încheiem acum seria vorbitorilor din partea grupurilor politice. Începem procedura KGI. Am să vă rog să vă păstrați timpul de un minut. Domnul Tarabella, un minut. Madame la Doamnă președinte, doamnă comisar, în ultimele săptămâni grupul islamist Boko Haram uh, a realizat mai multe atacuri uh, în Nigeria și au, au uh, omorât oameni care s-au adăugat altor morți uh, din acest an. Uh, uh au fost răpite peste 200 de fete la Chibok uh, în, uh, acum câteva luni. În ciuda mobilizării internaționale, soarta oamenilor în această zonă este în continuare nesigură. Asistăm în mod uh, trist la toate aceste întâmplări. Trebuie să sprijinim guvernul din Nigeria ca să poată să lupte în mod eficient împotriva grupării Boko Haram prin diplomații noștri din Nigeria, dar și prin un ajutor militar țintit pentru a lupta împotriva acestui flagel. Parlamentul European trebuie să fie unit uh, pentru a nu accepta niciodată ceea ce este inacceptabil. One minute, please. Un minut, vă rog. Mr. Mayer. Domnul Mayer, vă rog. Ja, danke schön, Frau Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi. Boko Haram înseamnă, în traducere, nimic altceva decât cărțile sunt un păcat, adică educația este un păcat. Și nu este, așa cum a spus o colegă din partea cealaltă a sălii, un patriarhat care își arată aici adevăratul său chip, ci e vorba de islamul radical pe care îl vedem. Și trebuie să fim conștienți de această distinție. Ceea ce trăim aici este una din cele mai manifestarea unei ter- grupuri teroriste cele mai radicale din lume, care există însă, din păcate, și în alte state, nu numai în Nigeria iar crimele pe care le comite această grupare și pe care le-a comis în ultimele luni au ajuns pe prima pagina tuturor ziarelor. Am auzit de fapt de la anumiți colegi despre ce e vorba. E vorba de lucruri îngrijorătoare care, care ne fac să tremurăm într-adevăr. De exemplu, cele 200 de eleve care au fost uh, răpite. La începutul lui iunie, de exemplu, au fost măcelăriți 16 oameni. Sunt de fapt drame care afectează anumite familii pe care nici măcar nu putem să le uh, Uh, înțelegem concret aceste drame. Aceasta este, de fapt, una din cele mai grave forme ale islamismului radical și care acționează și în Europa. Trebuie să acționăm. Mulțumesc! Foarte mult, doamna Geringer de Odenberg. Mulțumesc, doamnă președinte. Atentatele brutale de la Boko Haram în nordul Nigeriei destabilizează întreaga regiune din 2010 încoace. Aceste atacuri la uh, adresa bisericilor, a școlilor, au făcut uh, mii de victime. După cum știți, în aprilie, peste 200 de fete au fost răpite de la un liceu din nordul țării și majoritatea uh, sunt încă dispărute. 10.000 de persoane au fugit sau refugiat din Nigeria în statele vecine. Pentru a combate acest flagel, trebuie să combatem sărăcia și șomajul și să construim instituții fiabile, mai ales instituțiile justiției. Guvernul nigerian trebuie să asigure securitatea poporului său. Thank you. The KHDI procedure is closed. Mulțumesc, s-a încheiat Procedura Cash vă rog, dragi colegi, liniște. Are cuvântul acum doamna comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, suntem în continuare preocupați de situația din Nigeria, unde o serie de atacuri violente terorizează populația. Domnul înalt reprezentant Cathy Ashton a condamnat ferm uciderea fără discriminare a sute de civili și răpirea a peste 200 de eleve în statul Borno. Continuăm să facem apel la eliberarea imediată și fără condiții a acestor eleve și ca cei responsabili de această răpire să fie aduși în fața tribunalelor. Ne gândim și la familiile fetelor care sunt disperate um, să vadă uh, întoarcerea copiilor acasă. Nici nu mă aud, spune doamna uh, comisar. Populația a fost greu încercată. Uh, Din respect pentru doamna comisar, să păstrăm liniștea în sală, să ne putem continua dezbaterea, să putem începe votul nostru. Soli. Doamna președinte a întrerupt-o pe doamna comisar pentru a cere liniște. Violența din uh, Nigeria încearcă grav populația. Um, a costat peste 5.000 de vieți. Au fost distruse sute de școli și clădiri guvernamentale. Și o economie deja slăbită a fost devastată în nord-est. Și mai îngrijorător, de la începutul acestui an, atacurile au loc aproape în fiecare zi și din ianu- doar din ianuarie, între 1500 și 2000 de oameni nevinovați au fost uciși. Uniunea Europeană consideră Boko Haram ca organizație teroristă. A făcut-o anul ă, luna trecută după ce ONU a pus această organizație pe lista grupurilor teroriste. Astfel s-au condamnat activitățile criminale inacceptabile ale acestei grupări împotriva creștinilor, dar și împotriva musulmanilor. Violența și radicalizarea trebuie, um, trebuie în continuare să fie abordate prin uh, fondul UE pentru dezvoltare. Noul uh, fond va acționa în nordul țării sprijinind sectoarele sănătății și energiei. Uniunea Europeană este prezentă în Nigeria cu asistență umanitară în cadrul ECO, în valoare de 5 milioane de euro în statele din nord-est, mai ales ca reacție la uh, criza alimentară continuă. Drepturile omului sunt în continuare um, printre prioritățile noastre în relația cu Nigeria, inclusiv uh, la nivel ministerial. Abuzurile um, armatei nigeriene uh, trebuie anchetate și cei responsabili de acestea trebuie aduși în fața justiției. Uniunea Europeană sprijină poporul și guvernul din Nigeria în lupta împotriva terorismului și împotriva violenței și în favoarea statului de drept și a drepturilor omului. Cooperăm cu autoritățile din Nigeria pentru a pune capăt ciclului violenței prin mm, diverse acțiuni, inclusiv dialog politic continuu și intervenții um, de ajutor țintite pentru a ne concentra pe cauzele violenței. Mulțumesc, doamnă președinte! Am primit șase propuneri de rezoluție în baza acestei declarații. Dezbaterea este închisă. Mulțumesc foarte mult!